Uh, dialogul structurat privind programul de lucru al Comisiei. Ieri ne-am întâlnit cu comisarul Stilianides, uh, cu care am discutat despre planul de lucru pentru anul viitor, care oricum este limitat uh, din cauza alegerilor și schimbărilor la nivelul Comisiei și nu cred um, că se va face mai mult uh, decât uh, ce este în plan deocamdată. Oricum, uh, acum avem ocazia să discutăm cu comisarul Mimița despre um, cum vede dumnealui programul de lucru în următoarea perioadă, înainte de alegerile europene. Cred că este momentul să avem o um, discuție. Poate că unii dintre dumneavoastră vor reveni și în următoarea legislatură. Ar trebui să ne gândim uh, care ar trebui să fie prioritățile noastre. Uh, domnul comisar Mimița a venit la noi uh, și cu ocazia revizuirii la jumătatea mandatului acum câteva săptămâni. Oricum îi suntem recunoscători că a venit și astăzi de când a venit data trecută, s-au uh, publicat, s-a publicat propunerea privind uh, cadrul financiar multianual și sunt sigură că um, sunteți interesați uh, să vedeți care este noul program în iunie. Domnul comisar ne va spune dacă publicarea acestui nou program este în grafic. Ieri ne-am întâlnit cu ONG-uri, cu Concord și cu Organizația ale societății civile pentru a discuta despre CFM și acestea ne-au împărtășit câteva um, puncte de vedere pe care le vom împărtăși și cu dumneavoastră. Vă dau cuvântul, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, distinși uh, membrii ai Parlamentului. De la începutul uh, mandatului acestei comisii, am făcut progrese foarte mari în domeniul dezvoltării și cooperării cu sprijinul acestei comisii parlamentare. Și aș vrea să menționez doar câteva dintre aceste realizări majore în politica noastră de dezvoltare. În primul rând, vorbim despre cadrul global ambițios al Națiunilor Unite din Agenda 2030 de eradicare a sărăciei și obținere a dezvoltării durabile. Această agendă a fost um, agreată. În plus, există un uh, consens european uh, comun care transpune această agendă în uh, politica europeană de dezvoltare menită să pună în practică acest plan. Apoi există un uh, plan ambițios de investiții externe uh, pentru îndeplinirea obiectivelor de politică în acest domeniu. Și pe de altă parte există o inițiativă globală fără precedent, Spotlight cu Națiunile Unite pentru a pune capăt violenței împotriva fetelor și femeilor. Deci a fost lansată și această inițiativă. Totuși, mai sunt încă multe de făcut în continuare în mandatul actual. Și am să mă concentrez uh, pe câteva priorități cheie pe care vreau să le promovez în continuare. În primul rând, noul acord de parteneriat sau aranjamentul post-Cotonou. Am discutat despre prioritățile noastre comune pentru parteneriatul viitor cu țările ACP de nenumărate ori și îi mulțumesc în mod deosebit uh, domnului Noizer pentru această colaborare și mă aștept uh, la un uh, mandat de negociere cu partenerii noștri ACP astfel încât să putem lansa negocierile înainte de luna august. Cred că există un acord larg între Comisie, Consiliu și Parlament cu privire la cadrul general, inclusiv uh, Uh, parteneriatele regionale, parteneriatele umbrelă și prioritățile aferente, structura instituțională și caracterul său juridic obligatoriu. Totuși, mai trebuie să ajungem la un acord cu statele membre în anumite domenii, inclusiv uh, cu privire la durata acordului viitor, guvernanța sa și chestiunea migrației. unii dintre dumneavoastră au exprimat anumite îngrijorări și aș vrea să vă asigur că mm, în cadrul acestui proces și al negocierilor suntem angajați să consolidăm dimensiunea parlamentară și implicarea uh, unei varietăți uh, de părți interesate la toate nivelurile. Al doilea subiect se referă la strategia pentru America Latină și Caraibe care a făcut parte din programul nostru de lucru. Noi pregătim o serie de strategii regionale care ar trebui să reflecte noua noastră abordare bazată pe parteneriate egale și priorități comune. Ne actualizăm strategia pentru America Latină și Caraibe, care, pe care sperăm să o prezentăm în toamnă. Urmând uh, logica și filozofia consensului și a agendei 2030, și activitățile în cadrul parteneriatului UE-ACP, aceasta reprezintă o oportunitate de a defini o viziune clară uh, pentru a ne angaja într-un dialog uh, cu țările pe probleme de dezvoltare. Vorbim aici despre abordarea unor probleme precum inegalitățile și uh, construirea unor societăți uh, îndreptate către dezvoltarea durabilă. Și, bineînțeles, trebuie să valorificăm oportunitățile din um, economiile emergente pe baza ambițiilor și valorilor noastre comune. Va trebui să definim modalități de valorificare la maxim a beneficiilor acestor parteneriate prin uh, proiecte de înfrățire și prin uh, promovarea investițiilor private. Va trebui să vedem cum putem uh, replica astfel de inițiative și în alte locuri. Bineînțeles, aceasta nu trebuie să fie în detrimentul eforturilor noastre pentru țările cel mai puțin dezvoltate. Al treilea subiect se referă la strategia UE privind conectarea Europei și Asiei pregătim o nouă strategie privind uh, conectarea Europei și Asiei pentru toamnă. Conectivitatea are un potențial enorm uh, de a contribui la obiectivele de dezvoltare și implementare a agendei 2030, atât în Asia cât și în Europa. Și vorbim aici despre domenii precum transport, uh, comerț, energie, servicii digitale și uh, relații uh, între oameni, people to people. Strategia europeană privind conectivitatea se va asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Conectivitatea înseamnă să relaționăm mai bine cu partenerii noștri din Asia și pentru asta um, vorbim uh, cu China și Japonia. De asemenea, sprijinim uh, multilateralismul prin uh, integrare regională, în special prin intermediul ASEAN. A patra um, chestiune din uh, programul de lucru este strategia UE-India. Încercăm să avem parteneriate mai puternice cu țările mai avansate, precum India care împărtășesc multe dintre valorile și obiectivele noastre. Noua noastră strategie UE-India se va concentra pe trei uh, piloni, uh, dezvoltare durabilă, ordine globală, pace internațională și securitate și creșterea prosperității și înțelegerii reciproce. Sunt pe deplin conștient că este de momentul oportun să uh, ne uităm acum și la noul uh, CFM și aș vrea să spun câteva cuvinte și despre acest subiect. Și anume propunerea privind CFM-ul prezentată de comisie pe 2 mai. Chiar dacă propunerile specifice sectoriale privind acțiunea externă vor veni abia pe 14 iunie, pachetul din 2 mai conține deja câteva mesaje cheie pentru acțiunea externă și cooperarea pentru dezvoltare. În primul rând, acestea sunt marcate clar ca uh, zone prioritare viitoare, având în vedere provocările cu care ne confruntăm la nivel mondial. Noi avem interesul uh, să adăugăm valoare acțiunii europene în acest domeniu. Potrivit propunerii Comisiei, cheltuielile în acest domeniu nu ar trebui să fie reduse ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Uh, din potrivă, cheltuielile pentru acțiune externă ar trebui să crească semnificativ peste nivelul actual. Avem 123 de miliarde pentru acțiune externă, iar creșterea nominală va fi de 26%. Noi uh, putem uh, face ca Uniunea Europeană să um, își îndeplinească angajamentul de a dedica 0,7% din VNV, VNB pentru asistența oficială pentru dezvoltare. Majoritatea covârșitoare a cheltuielilor pentru acțiune externă va îndeplini acest criteriu ODA în toate regiunile. Peste 90-95% din uh, cheltuielile cu asistența externă sunt reprezentate de asistență publică pentru dezvoltare, ODA. Vom face acest lucru și în continuare. În al doilea rând, Comisia propune eficientizarea instrumentelor de acțiune externă, inclusiv în materie de cooperare pentru dezvoltare. În locul uh, diferitelor uh, instrumente tematice și geografice, propunem un instrument mai larg pentru vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională. Acesta are o acoperire globală, lucru care este într-adevăr necesar. Uh, și aceasta este în concordanță cu implementarea agendei 2030 uh, uh, pentru dezvoltare durabilă și obiective de dezvoltare durabilă. Propunerea Comisiei înseamnă o creștere a uh, puterii de supraveghere și de control bugetar pentru Parlamentul European. Parlamentul European uh, a cerut uh, pe bună dreptate integrarea în uh, bugetul european a Fondului European de Dezvoltare. Și aceasta este în conformitate cu logica de eficientizare și valorificare la maxim a resurselor noastre. Aceasta ar trebui să meargă mână în mână cu integrarea unor flexibilități în Fondul European de Dezvoltare, inclusiv o mm, rezervă rezervă, tampon, uh, care să ne poată permite să folosim uh, aceste fonduri. Această eficientizare ne va ajuta să creștem eficiența asistenței europene în beneficiul uh, țărilor partenere și a oamenilor care au uh, cea mai mare nevoie de acest sprijin. Ar trebui să se simplifice și cadrul de reglementare, să se reducă povara pentru țările partenere și pentru agenții de implementare, precum organizațiile societății civile. De asemenea, se va îmbunătăți și gestionarea și supravegherea de la nivelul instituțiilor. În acest uh, instrument, integritatea și specificul diferitelor politici externe vor fi păstrate. Aș vrea să spun foarte clar un lucru. Un uh, instrument uh, larg nu înseamnă o singură politică. Din potrivă, aceasta este o ocazie să punem politica în prim plan, iar instrumentele în slujba politicilor. Cooperarea pentru dezvoltare va fi um, orientată și în continuare de noul consens european, eradicarea sărăciei fiind obiectivul principal. Predictibilitatea, transparența, asumarea răspunderii de către țările uh, partenere și alte principii de eficiență vor rămâne esențiale pentru cooperarea noastră vom putea uh, să discutăm uh, mai aprofundat uh, de îndată ce Comisia va adopta propunerile legislative în iunie. De aceea aștept cu nerăbdare angajamentul dumneavoastră pentru a ne îndeplini ambițiile mm, pentru cooperarea pentru dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit această ocazie de a avea acest dialog structurat și de a contribui la implementarea programului nostru de lucru și pentru urmă, a implementarea următorului CFM. Mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare. Chiar dacă este ultimul an al acestei comisii, văd că nu încetiniți ritmul și veniți mereu cu noi propuneri. Mă uit acum în sală să văd cine dorește să intervină. Vă rog să-mi indicați uh, cine dorește să intervină. Vă rog să ridicați uh, mâna ca să includem pe toată lumea pe listă. Bogdan? Bogdan Venta este primul. If you want to go first, Bogdan, or you can wait. Okay, thank you, Chair. Uh, Mr. Commissioner, thank you very much for your presence here today with us. Uh, Mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru prezența noastră astăzi aici. Am câteva întrebări și comentarii din partea Uh, perspectivei grupului nostru. Atât, mai ales din perspectiva agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pentru noi este important să se consolideze reziliența, să se combată schimbările climatice, să se combată discriminarea și violența. Și pentru asta este nevoie de multe eforturi. Întrebarea este cum dorește să atingă comisia implementa- să obțină comisia implementarea uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă. <clears throat> În calitate de coraportor uh, lucrăm la consensul european privind uh, dezvoltarea structurat pe cei 5 P și uh, în strânsă legătură cu Agenda 2030. Este un element cheie care lipsește și anume planul de acțiune pe, privind consensul. Intenționează Comisia să redacteze un astfel de plan înainte de finalul anului? Mulțumesc, Norbert Neuser. Mulțumesc, uh, domnule comisar pentru prezentarea dumneavoastră. Punctele principale au fost numite de Bogdan. Implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și implementarea consensului. Încă un element care va ajunge la rezultat în toamnă, uh, negocierea cu statele ACP pentru a ajunge la un acord post-Cotonou avem uh, mare încredere în mandatul dumneavoastră de negocieri uh, și poziția Parlamentului corespunde destul de bine cu poziția uh, Comisiei. Cred că putem găsi o bună soluție. Acum, um, dacă perioada ar fi să fie de 20-25 de ani, deci dacă se prelungește timpul uh, pentru acest uh, tratat, uh, e bine, aceste lucruri se, se pot discuta și rezolva destul de ușor. Când discutăm cu statele membre, pentru mine, mi se, pentru mine e important să ne îndepărtăm de subiectul migrației. Migrația este important, trebuie să găsim, să ajungem la rezultate, dar nu numai migrația contează în cooperarea pentru dezvoltare și trebuie să ne um, să facem în așa fel încât să depășim uh, această um, pură abordare bazată pe migrație. Dacă mă uit la noile instrumente uh, și văd așa ca un titlu mare migrația, care este un fel de cedare în fața statelor membre, astfel încât statele membre să vadă că, da, într-adevăr, Comisia uh, ține cont de migrație, e bine, ar fi bine dacă am putea uh, defini și vedea politica, uh, cooperarea pentru dezvoltare ca un element important în politicile noastre. În ceea ce privește ACP-ul uh, și la nivel regional, statele uh, din Caraibe sunt uh, asociate Americii Latine și avem și mici insule în Pacific care intră în partea de Asia. <clears throat> Sunt totuși insule mici care par să se piardă și mă întreb dacă există o finanțare specifică um, pentru aceste mici uh, insule prin adoptarea de protocoluri, de, de protocoale, de exemplu. Cred că trebuie să avem și proiecte pe termen mediu. Am senzația că posibilitatea de flexibilitate, chiar dacă este bună, poate uh, permite uh, deturnarea fondurilor pentru urgență. Cred că trebuie să rămână bani și pentru uh, alocarea fondurilor pe termen mediu. Mulțumesc. Maria Hoibuch acum. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule comisar pentru prezența dumneavoastră astăzi. Mult uh, din ce vă vom spune astăzi probabil știți deja și știți pentru că, din păcate, în multe domenii nu s-au făcut foarte multe progrese și sunt uh, cereri pe care le facem în mod repetat. Solicităm o uh, propunere legislativă pentru standarde de producte în domeniul textilelor. De asemenea, cerem o propunere legislativă uh, împotriva companiilor care încalcă uh, drepturile omului în state terțe, de exemplu prin acapararea terenurilor. Noi în Comisia pentru Dezvoltare considerăm că este regretabil să venim cu propuneri și Comisia să fie de partea întreprinderilor și a industriei și nu de partea oamenilor și a victimelor însă aș dori să fac uh, o propunere nouă. Sper că acesta va fi, acesta va fi inclusă în planul de, planul de lucru al Comisiei. Comisia are această baza, uh, abordare bazată pe drepturile omului. E important acest lucru și, uh, din păcate, au loc încălcări ale drepturilor omului chiar și în proiectele de cooperare pentru dezvoltare nu vom putea evita asta întotdeauna, dar mi se pare cu atât mai important uh, și am observat asta la cazul Bartel în Kenya, probabil îl cunoașteți, pentru că a trebuit să explicați în fața uh, Consiliului pentru Drepturile Omului la ONU ce s-a întâmplat. Acest caz m-a făcut să înțeleg cât de important este să avem un mecanism de plângeri la nivelul Uniunii Europene astfel încât încălcările drepturilor omului care au loc în cadrul uh, proiectelor uh, finanțate prin ODA să uh, poată fi sesizate. Bineînțeles, acest, acest mecanism trebuie să fie administrativ, să aibă proceduri standardizate, astfel încât victimele să aibă posibilitatea Uh, să depună plângere cât se poate de repede, dacă se poate înainte ca problema să uh, ia amploare, cum s-a întâmplat în Kenya. Și cred că delegațiile UE ar fi aici uh, punctul de contact logic. Acest mecanism, după cum spuneam, trebuie să fie administrativ, astfel încât să, să existe posibilitatea la fața locului să se Uh, meargă pe căile uh, obișnuite, căile de atac obișnuite. <clears throat> Încă un lucru aș dori să mai adaug și antevorbitorii mei s-au referit la asta. Trebuie să aplicăm acum consensul, iar în uh, consens este prevăzută Uh, agroecologia și um, consolidarea acestor uh, metode. FAO au făcut un mare uh, eveniment în acest sens, comisia a fost prezentă. Acum avem cadrul financiar multianual și ar fi oportunitatea de a aloca fonduri pentru asta, pentru că nu este suficient să spunem că vrem un scaling up și o, o creștere a acestor metode dacă nu finanțăm. <clears throat> M-aș bucura dacă am putea uh, să facem și noi progrese și nu mai să ne bazăm pe uh, FAO, ci să îi sprijinim. Mulțumesc! Bun, uh, luăm uh, răspunsuri la primele trei întrebări și apoi continuăm. Line. Continuăm cu Eli Schlein, Paul Ru deci Paul Rubic, Eli Schlein și uh, Judith Argentini. Dar întâi răspunsuri la prima rundă. Uh, the implementation of the Sustainable Development Goals is actually at the core of the implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă uh, stă la baza uh, cooperării noastre pentru dezvoltare și așa va fi și în continuare. Uniunea Europeană a fost atât de activă și atât de ambicioasă în uh, stabilirea agendei pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. Acum trebuie să menținem același nivel de ambiție și să ne menținem rolul de lideri în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă uh, și asta la nivel uh, mondial cu statele partenere, dar și acasă în Uniunea Europeană. Modul de implementare al uh, ODD-urilor la nivel mondial, pentru noi, este un amestec de politici și uh, acțiuni de coerență ale politicilor. Orice acțiune de implementare a unui obiectiv de dezvoltare durabilă ar fi ghidat de consens și de orientările uh, oferite de noul consens european privind dezvoltarea. Însă, e vorba și de a traduce toate acestea în con- programe concrete. Programe și proiecte, deci concrete pentru toate statele partener- partenere. Asta facem împreună cu Parlamentul și la, în, perioada, în procesul de revizuire la mijlocul perioadei. căile specifice de, și instrumentele de implementare sunt și ele importante. Trebuie ca politica noastră de implementare să aibă și un caracter regional, geografic. De aceea procesul post cotonu este cu atât mai important pentru contribuția europeană la aplicarea acestor uh, ODD-uri. Iar apoi propunerile referitoare la CFM pe care va trebui să le discutăm împreună în următoarea perioadă, sper eu o perioadă cât se poate de scurtă, vor defini instrumentele, mecanismele, cadrul legislativ prin care Uniunea Europeană contribuie la implementarea acestor ODD-uri. Consensul pentru dezvoltare este un um, document de orientare pentru întreaga noastră activitate. Când <clears throat> discutăm conținutul, când am discutat conținutul consensului, am dorit să fie uh, lucruri cât se poate de uh, concrete, de clare. De asemenea, pentru a evita o etapă ulterioară care să care să ne facă. Um, deci am făcut asta și pentru a evita încă o etapă suplimentară de negociere pentru implementarea consensului. Deci nu va fi un. nu se va dezvolta un plan de acțiune special pentru implementarea consensului. Pentru că considerăm că este posibil ca acest consens să fie tradus direct în uh, acțiuni de politici concrete. Și asta ar însemna acțiuni de dezvoltare mult mai, co- mult mai uh, coordonate la nivelul statelor membre, dar și al uh, instituțiilor europene. De asemenea, sunt de acord că politicile noastre generale trebuie să abordeze și alte obiective tematice care sunt atât de strâns legate de dezvoltare, iar migrația este una dintre ele. Însă <clears throat> Migrația nu trebuie să fie singurul obiectiv al politicii de dezvoltare. Construim legături între instrumentele de dezvoltare și cauzele migrației. Până la urmă e vorba de eradicarea sărăciei, asta leagă agende, um, agendele sau um, politicile de migrație cu cele de dezvoltare. Iar măsurile de eradicare a sărăciei fac ca această legătură să fie atât de strânsă între migrație și uh, dezvoltare. Deci, uh, nu cred că uh, ar fi nevoie de uh, un instrument special pentru migrație. Vedem că impactul concret al programelor de dezvoltare poate contribui cel mai bine la uh, atingerea obiectivelor de a opri migrația la origine, îmbunătățind um, perspectivele economice în statele partenere. Sunt câteva elemente ce țin de, parteneri, de cad, um, cadrul de parteneriat post-Cotonou cu partenerii ACP. Mă aștept ca toate aceste uh, puncte să poată fi abordate cu succes în următoarele săptămâni pentru a avea mandatul, Uniunii Euro- mandatul de negociere al Uniunii Europene adoptat la finalul acestei luni. Dar și pentru a îi pregăti pe partenerii ACP pentru negocieri, atât pentru partea generală a acordului, cât și pentru uh, protocoalele specifice. În ceea ce privește domeniul textilelor, acapararea terenurilor, contribuția noastră la agricultură și securitatea alimentară și la aceste programe, noi suntem uh, dispuși să includem aceste tematici în toate acțiunile noastre de dezvoltare, dar și să consolidăm abordarea bazată pe drepturile omului în cooperarea pentru dezvoltare prin legături cât se poate de concrete între drepturile omului și acțiunile de cooperare pentru dezvoltare. Și abia aștept să lucrez cu Parlamentul și cu Comisia, astfel încât uh, când va veni momentul acestei inițiative să devină um, fapte și să putem să vedem care este impactul real al abordării pe care noi îl propunem de asemenea să vedem care va fi evaluarea de impact a tuturor inițiativelor care ar putea să ne permită să trecem la uh, faza următoare a acestei inițiative privind sectorul uh, textil. Că se va întâmpla în timpul acestei legislaturi sau în timpul următoarei legislaturi rămâne de văzut. și vom ține cont de rolul comisiilor în acest dialog uh, structurat și uh, um, constant în ceea ce privește evoluțiile politice pe viitor. Mulțumesc, Paul Rubi, care acum cuvântul. Îți mulțumesc, Linda. Cred că este important să vedem și îmi cer scuze pentru că am întârziat, uh, pentru că a trebuit să particip la un briefing cu Cecilia Malmström despre chestiunile comerciale. Comerțul și dezvoltarea merg mână în mână și principala întrebare pe care ne-o punem este cum putem să țintim uh, foarte bine um, eforturile noastre ca să putem să eradicăm sărăcia, cum putem face ca importul și exportul uh, să permită un tratament echitabil uh, și să ne îndreptăm în direcția potrivită. Această combinație între dezvoltare și comerț internațional poate să joace un rol cheie, așa cum am aflat deja. De asemenea, în sectorul energiilor regenerabile. Oamenii din Uniunea Europeană își doresc să consume mai mult uh, biocombustibil și cer sectorul energetic să producă electricitate din surse regenerabile. De asemenea, uh, ce s-a întâmplat cu leiul de palmier uh, a jucat un rol crucial dar există și contradicții pentru că uleiul de palmier poate fi folosit ca sursă de energie și dacă noi îl interzicem total, ce facem cu micii fermieri care din asta trăiesc, din uh, cultivarea palmierilor pentru fabricarea de ulei? Uh, ar fi o catastrofă pentru ei. Deci ar trebui să reevaluăm uh, chestiunea. Bineînțeles că există conflicte de interese Uh, pentru că interpretările politice sunt diferite, însă dacă avem aceste obiective de dezvoltare sustenabilă, ne aducem aminte de obiectivul numărul 2, obiectivul numărul 7, și s-ar putea să existe, cum vă spuneam, o, o contradicție, pentru că obiectivul numărul 2 înseamnă securitatea alimentară, iar numărul 7 sunt energiile regenerabile. Deci există o concurență între aceste diferite obiective și credeți că am putea mm, pune la punct niște sinergii ca să uh, culegem roadele uh, uh, măsurilor luate în Uniunea Europeană pentru a proteja mediul înconjurător, dar fără ca acestea să aibă un efect nociv în țări precum Malaezia sau altele unde um, depind de exporturi ca să supraviețuiască. Pentru că dacă ei nu mai pot exporta, atunci înseamnă că noi trebuie să cheltuim mai mulți bani și să facem investiții ca să uh, favorizăm alternativele. Deci eu cred că trebuie să avem niște măsuri uh, la nivel uh, global și să avem soluții globale dacă vrem să eradicăm sărăcia și ca toată lumea să trăiască mai bine peste tot pe această planetă. Cei din domeniul energetic consideră că e mai bine dacă schimbăm strategiile. Deci vă întreb, dacă ne uităm la viitorul cadru financiar multianual, cred că acolo există o posibilitate de a acționa și nu doar de a reacționa. Eli Schlein are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, vă mulțumesc frumos uh, pentru prezența dumneavoastră și pentru faptul că ne-ați spus care era vederea de ansamblu uh, despre rezultatele obținute în ultimii ani și cum anume putem să continuăm cu angajamentele pe care le-am luat în domeniul dezvoltării. Vreau să fac trei observații succinte. Aștept <clears throat> să primim uh, la mijlocul lunii iunie propunerea uh, um, finală. Ce am citit în luna mai era interesant, dar așteptăm acum uh, să verificăm ce se va întâmpla, pentru că suntem destul de mirați de acest instrument unic. Da, înțeleg că doriți să eficientizați instrumentele existente, dar nu puteți să o faceți cu prețul uh, Uh, sacrificării obiectivelor de bază ale politicii de dezvoltare. De exemplu, transparența și dreptul acestui Parlament de a ști foarte bine care este cadrul uh, legislativ pentru uh, finanțările acordate. O altă observație. Ni se pare că există o tendință de a folosi finanțările destinate politice de dezvoltare pentru alte scopuri, ca de exemplu mm, controlul frontierelor, constituirea capacității, ori mm, această redirijare a fondurilor ne îngrijorează și vreau să înțelegem cum anume acest nou instrument ne va permite să uh, ne asigurăm de faptul că fondurile vor fi folosite doar pentru dezvoltare. răspunderea Uniunii Europene oricum este foarte mare, pentru că dacă noi nu ne respectăm angajamentele pe care ne le-am luat în cadrul Agendei pentru Dezvoltare 2030 sau în cadrul acordului de la Paris, nimeni altcineva nu o va face și atunci vă invit pe dumneavoastră și mai ales mă adresez statelor membre ca să dați dovadă de voință politică și să fiți clar și să arătați că sprijiniți aceste obiective și că veți as, um, um, aloca și resurse suficiente pentru că Degeaba ne-am luat angajamente dacă nu există finanțare. Ultima observație, apropo de misiunea pe care a făcut-o săptămâna trecută în Uganda. Probabil că știți, în Uganda există 1.300.000-1.400.000 de refugiați. Este o cifră uh, împovărătoare pentru această țară care are o politică progresistă, o politică a ușilor deschise. Ceea ce, uh, de exemplu, permite um, acordarea refugiaților a unei bucăți de pământ pentru ca ei să poată cât de cât să supraviețuiască. Însă, deocamdată, există dificultăți uriașe. Noi ne-am dat seama că comunitățile locale erau solidare cu refugiații, mai ales cei care vin din Sudanul de Sud. Acest lucru este deosebit de important, deoarece proiectele pe care ei le promovează sunt destinate comunității locale, dar în același timp și refugiaților. Este așadar fundamental pentru a reduce tensiunile sociale în aceste locuri unde resursele uh, sunt foarte puține. Închei spunându-vă că am vizitat uh, um, locuri în care există proiecte finanțate de DEFCO, de ECO și de Fondul pentru Africa. Proiecte importante care schimbă viața oamenilor, proiecte care permit dezvoltarea competențelor, proiecte care permit um, um, economii și reinvestiții în activități economice de mică amploare, ca de exemplu creșterea animalelor am văzut actorii de pe teren care fac o muncă mm, mm, extraordinară, dar din păcate e nevoie de mai multe fonduri. Și dacă ar exista finanțare continuă, mai ales în sectorul îngrijilor de sănătate și al educației, mai ales educația uh, în ciclul gimnazial. Ieri Uh, se spunea că am văzut școli unde existau 2000 de copii, deci o clasă de mai mult de 100 de copii, ceea ce nu permite o educație de calitate. Și să nu uităm că criza se poate înrăutăți, pentru că uh, în vecinătatea Ugandei avem uh, Sudanul de Sud, unde situația este dramatică, apoi Burundi, unde există mari motive de îngrijorare, și apoi Congo de unde au venit zeci de mii de persoane deja în prima parte a anului. Deci trebuie neapărat să ajutăm mai mult această țară și trebuie să ne gândim și la refugiații care um, ies din tabele de refugiați și încearcă să se mute în orașe. Ori se pare că în orașe problemele de integrare sunt mai um, mari. Thank you. Got two more. Mulțumesc. Judy Sargentini și apoi Cecil Kenge. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. V-am ascultat și, sincer, nu vă invidiez. Mi se pare că încercați să faceți aici quadratura cercului. Un buget nu înseamnă și o singură politică. Dumneavoastră sunteți comisarul nostru pentru politica de dezvoltare. Principala dumneavoastră prioritate trebuie să fie o eradicare a sărăciei durabilă. Când politică, cum controlezi o politică? Păi dacă ai buget, cum verifici cheltuielile datorită faptului că ai o comisie de buget în Parlamentul European care controlează cheltuielile. Dacă există doar un singur buget, e foarte greu să faci această verificare și să vezi dacă într-adevăr ne îndreptăm spre o eradicare durabilă a sărăciei sau dacă cumva banii nu au fost folosiți și pentru alte scopuri. Să nu uităm nici flexibilitatea, să presupunem că are loc un cutremur sau o foamete. Avem nevoie de flexibilitate, într-adevăr. Dar pentru eradicare durabilă a sărăciei, flexibilitatea este un lucru rău. Uitați-vă la exemplul cu Uganda. Refugiații din Sudanul de Sud nu se vor duce nicăieri multă vreme și activitățile sunt plăsite din uh, um, Fondul uh, pentru Africa, care are finanțare doar până în 2020. Din cauza flexibilității în această ipoteză se ajunge la uh, incertitudine. Flexibilitate în cooperarea pentru dezvoltare înseamnă mai multe riscuri pentru cheltuirea acestor bani pe activități ad hoc care, cum să spun, sunt avantajoase pentru ce se întâmplă în Europa, dar nu pentru a eradica sărăcia din țările terțe. Ca să depășești sărăcia, trebuie să te gândești la viitoarele generații. Poate copiii sau nepoții mei se vor bucura de o lume fără sărăcie, dar nu vom avea uh, rezultate imediate. Deci flexibilitatea pentru bugetul acordat politicii de dezvoltare este nocivă. Și în următorul CFM chiar mă întreb cum vom ajunge la 0,7%. Nu cred că se va întâmpla. Și cum putem să ne gândim înainte și nu după care uh, parte din buget este cu adevărat uh, destinată obiectivelor de dezvoltare durabilă. Și dacă bani au fost cheltuiți, păi asta e. Chiar dacă nu au fost bine cheltuiți, nu avem cum să-i recuperăm. Doamna președinte, Ni se spune că este nevoie de un instrument separat pentru migrație și apoi se spune că migrația nu trebuie um, considerată ca fiind aparte. Și apoi vorbim despre cum să facem față costurilor imigrației și să avem o situație în care toată lumea are de câștigat. Dar noi știm, atunci când există creștere economică într-o țară foarte săracă, migrația crește. E logic. E o chestiune generațională. Dacă vreți soluții foarte rapide ca să depășiți o criză de imigrație în UE, atunci vom cheltui banii prost și vom auzi miniștri de externe și miniștri de interne care vor spune, păi nu e bine că am cheltuit așa uh, banii pentru dezvoltare, nu mai avem nevoie de bani pentru dezvoltare, să mm, îi cheltuim pentru imigrație sau pentru alte scopuri. E misiunea dumneavoastră să protejați acest buget Eradicarea durabilă a sărăciei este și în tratate. Doamnă președinte, este un argument de modă veche pe care îl fac eu aici, dar nu vreau să mă folosesc de el, deși nu am încotro. Trebuie să protejăm acest fond. Thank you, thank you Judith. Mulțumesc, Judith. Cecil King are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc și eu pentru că sunteți disponibil ca să discutați cu noi astăzi. Am mai multe întrebări. Ce se întâmplă în uh, momentul în care trebuie să semnăm un alt acord după cel de la Cotonou? Ați spus că ar trebui să existe și o dimensiune parlamentară consolidată. Știm că dimensiunea parlamentară în acordurile de la Cotonou sau în viitoarele acorduri va fi foarte importantă. Nu trebuie să regresăm, ci trebuie să îmbunătățim ce există deja. Temerea mea este că încă nu mi se pare că s-a pregătit vreo structură. V-ați gândit deja cum puteți să consolidați dimensiunea parlamentară în relațiile dintre UE și țările ACP? Există deja Uh, structuri, ca de exemplu Parlatul, Pana, Parlamentul Panafrican, dar acesta este mult prea slăbit ca să reprezinte un pas înainte și să permită consolidarea dimensiunii parlamentare. Și în plus, uh, deputații de la Parlamentul Panafrican nu sunt aceiași ca cei care fac parte din adunarea ACP. Și în plus reprezintă uh, numai câteva țări, nu tot continentul. Contextul se schimbă și noi nu trebuie să regresăm și să ne bazăm pe structuri care sunt și mai slabe decât cele pe care încercăm noi să le obținem. Trebuie, din potrivă, să progresăm, să consolidăm structura parlamentară uh, cu un număr egal de membri de o parte și de alta. Deci care va fi această structură? Cum vă închipuiți că va arăta această nouă structură parlamentară după 2020. Cum a amintit și colegul meu, de acum, înainte de luna noiembrie ar trebui deja să știm cum va arăta această structură. Încă câteva observații. În ultimele luni am vizitat foarte multe țări. Niger, Niger, Mali, Etiopia, Nigeria, Africa de Sud, foarte multe. Și am încercat să ajung la niște concluzii. În multe dintre aceste state despre care v-am vorbit, statul este prea uh, slab în aceste țări în care statul nu este cine știe ce solid, nu au cum să facă față viitoarelor provocări și atunci noi trebuie să consolidăm structura statului în aceste țări. O țară fără stat puternic nu are cum să facă programe de dezvoltare. Tot după toate vizitele pe care le-am efectuat, am mai ajuns la o concluzie, mai ales despre țările în criză. Acolo, societatea, societatea civilă nu există, nu investim suficient în societatea civilă și deja este o discriminare pentru că o mare parte din comunitate nu este reprezentată. Ei nu au drept la vot, nu sunt incluși în politicile sociale, pentru că societatea civilă este prea slabă. Ar trebui ca aceasta să devină o prioritate. Să nu ne gândim la societatea civilă numai în momentul alegerilor. Trebuie să consolidăm administrația locală, teritorială, ca să recunoaștem pe toți cei care fac parte dintr-o societate. Încă un aspect menționat și de colega Elishline. Este vorba despre situația din Niger. În Niger, populația crește în mod exponențial, dar nu există capacitatea de a ține pasul cu natalitatea din această țară. Nu sunt infrastructuri, nu sunt școli. Cred că ar trebui să construim câte o școală pe săptămână ca să facem față uh, creșterii demografice. Mă rog, situația nu este așa numai în Niger, dar eu cred că în Niger este o situație tipică. Autoritățile de acolo ne-au spus, ne trebuie uh, bani pentru educație nu ținem pasul. Școlile pe care le avem nu fac față numărului de copii care cresc. Și noi, ca să nu excludem o întreagă generație din aceste țări, trebuie să ne consolidăm parteneriatele. Tocmai pe această temă, școli și demografie, pentru că deseori demografia este văzută cu teamă, dar nu. Ce înseamnă? La ce ne folosește? în afara uh, faptului că că vrem uh, să finanțăm doar controlul nașterilor, ceea ce este văzut cumva cu dispreț. Uh, dar la ce ne folosește populația? Dacă nu există instrumente pentru a um, ajuta populația actuală, noi trebuie să ajutăm și închei cu femeile. Aș vrea să investim mai mult ca femeile să nu fie condamnate să facă doar activități comerciale informale. Deseori ele reprezintă 70% din economie, dar sunt în sectorul informal și nu putem doar să spunem că femeile sunt importante, nu, trebuie să le permitem să nu mai aibă doar activități informale și să fie activități structurate, pentru că altfel sunt complet excluse din sistem. Și începem cu, închei cu situația din uh, Republica Democrată Congo, Gabon și Burundi. Aici situația um, securității umanitară um, este, sunt dramatice. Ce tip de parteneriat um, aveți de gând să faceți cu aceste trei țări, inclusiv din perspectiva dezvoltării, știind că situația de acolo este complicată? Yeah, maybe I could add, add just a few things myself. Aș vrea și eu să adaug uh, câteva lucruri ca să sintetizez uh, un pic discuția și aș dori să mă refer la ce spunea Judith Sargentini. La începutul prezentării dumneavoastră ați evidențiat o serie de strategii noi pentru Asia, India, America Latină, deci pentru țările cu venituri scăzute. Chiar și dumneavoastră ați spus că sunt țări cu venituri scăzute, dar nu cele mai sărace. Putem să avem strategii pentru acestea. Însă pe noi uh, ne îngrijorează această finanțare pentru dezvoltare. Ieri am avut o prezentare a unui studiu referitor la performanța Uniunii Europene în ceea ce privește atingerea țintei de 0,7%. Studiul se numea Investiții în dezvoltare durabilă. Lucrul îngrijorător a fost că cel mai mare steguleț roșu a fost că nu îndeplinim acest obiectiv de 0,7% pentru țările cel mai puțin dezvoltate. Acesta este un steguleț roșu. La Abidjan uh, ne-am asumat angajamentul de a prioritiza Africa. Sunt de acord cu Judith Argentinii că trebuie să punem deoparte fonduri pentru eradicarea sărăciei și pentru mm, LDC-uri, adică țările cel mai puțin dezvoltate. Aceasta este singura cale de a stabiliza aceste țări din Africa. Sunt de acord uh, cu mulți colegi, printre care Eli și Cecil, care spuneau că ne așteaptă multe crize în anumite părți din Africa. Nu trebuie să așteptăm să vină crizele, ci ar trebui să anticipăm puțin mă gândeam că dacă SEAE, defco și ECO se uită la ce se întâmplă în uh, RDC, în Burundi, să, să vadă ce se întâmplă anul acesta și cum planifică pentru viitor. Ce putem face la nivel diplomatic pentru a soluționa conflictele. Uh, ar trebui să avem o discuție destul de uh, energică pe această temă, pentru că dacă nu facem ceva în privința acestor țări, uh, situația se va grava. Ieri, uh, reprezentanții din Sudan și nu Sudanul de Sud avertizau că și Sudanul ar putea să um, facă implozie. Uh, deci vorbim uh, despre lucruri uh, serioase și în loc să publicăm uh, strategii, ar fi mai bine să trecem la fapte. Sigur că și acestea sunt bune în felul lor, dar sunt vorbe pe hârtie și mai degrabă ar trebui să avem o gândire concretă pe probleme imediate care se vor întâmpla în viitorul apropiat, în ceea ce privește implementarea ODD-urilor. În iulie 2019, Comisia va prezenta Națiunilor Unite un uh, raport privind performanța noastră în materie de îndeplinire a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Noi trebuie să ne asigurăm că eurodeputații sunt implicați în acest demers, pentru că ei reprezintă oamenii și au acces la parlamentele naționale și fără implicarea parlamentelor și guvernelor naționale nu vom reuși să îndeplinim aceste obiective de dezvoltare durabilă. și, în fine, în ceea ce privește calitatea educației. Acum uh, câteva luni am făcut o analiză să vedem unde se cheltuiesc banii noștri și am văzut că banii pentru educație uh, au fost în scădere. Știu că noi nu ne ocupăm de educație în această comisie, dar uh, am observat uh, următorul lucru. noi doar bifăm niște căsuțe, că sunt atâția copii în școli. Dar uh, un ministru din Uganda ne-a spus uh, că un profesor i-a transmis că practic fac controlul mulțimii în loc să educe copiii, pentru că au uh, foarte mulți copii într-o clasă. Aceasta este situația din Africa. Oamenii trebuie să fie instruiți uh, pentru economia digitală. Toată lumea trebuie să aibă un anumit nivel de educație pentru economia modernă și asta necesită mm, uh, abilități uh, și o anumită alfabetizare digitală. Deci educația trebuie să fie o prioritate. Avem multe lucruri bune de făcut, însă trebuie să ne menținem concentrarea pe termen lung pentru că nu putem uh, să permitem uh, ca finanțarea să meargă pe priorități politice pe termen foarte scurt. Federica Mogherini a spus de multe ori că problemele au nevoie de mai mulți ani uh, să fie rezolvate. Când vorbim despre minele de cărbune, de exemplu, regenerarea durează aproape 30 de ani după închiderea minei. Același lucru se întâmplă și cu mm, aceste țări și sper că veți menține accentul pe eradicarea și reducerea sărăciei. Domnule comisar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări și comentarii. Vorbeam despre negocierile pentru CFM și conținutul propunerilor sectoriale. Acestea vor defini acțiunile de dezvoltare pentru viitor. Comisia a dorit să demonstreze un lucru și în propunerile noastre pentru viitorul CFM am uh, reușit uh, să corelăm acțiunea externă și cooperarea pentru dezvoltare, iar acestea sunt printre sectoarele în care este nevoie de acțiune la nivel european. Not reduce, but to the contrary, higher. Și ideea este să creștem capacitatea de finanțare comparativ cu CFM-ul actual. Cooperarea pentru dezvoltare, așadar, se va afla printre politicile sectoriale prioritare care trebuie să aibă capacitatea financiară necesară să dovedească că Uniunea Europeană este un actor uh, de vârf pe scena internațională a cooperării pentru dezvoltare și atingerea ODD-urilor. Acum va trebui să lucrăm la structura, la profilurile și la clădirea capacităților uh, pentru următorul CFM. Dialogul acesta structurat de astăzi reprezintă o bună introducere. Pentru că ne arată calea în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare la nivel european. Cred că vom fi mai în măsură să aprofundăm discuția de îndată ce vor fi definite politicile sectoriale la mijlocul lunii următoare. Și, bineînțeles, uh, vom aprofunda discuția și pe parcursul negocierilor privind următorul CFM. Ați uh, menționat câteva dintre subiectele cele mai importante care sunt și vor fi relevante pentru următorul buget pentru dezvoltare. Există deja niște direcții clare. la nivelul Comisiei Europene atunci când vorbim despre dezvoltare. Și vorbim aici despre obiectivele prioritare ale politicii de dezvoltare. Sunt perfect de acord că trebuie să ne adaptăm instrumentele și arsenalul pentru a atinge acest obiectiv uh, important de eradicare a sărăciei. Sigur că nu există um, o soluție unică de eradicare a sărăciei. Există mai multe posibilități de a face acest lucru, dar va trebui să le dezvoltăm împreună. Este important așadar să punem accentul în continuare pe eradicarea sărăciei în țările cele mai puțin dezvoltate, având în vedere contextul fragil de dezvoltare de acolo. Și, bineînțeles, din punct de vedere geografic, trebuie să ne concentrăm pe Africa, și îndeoseb pe Africa subsahariană. Aceasta trebuie să fie o prioritate. În ceea ce privește atingerea țintei de 0,7% din VNB ca țintă pentru ODA, asistența oficială pentru dezvoltare. Și aceasta este o prioritate importantă. Dacă ne uităm la direcția actuală, uh, suntem uh, mult mai aproape de a atinge această țintă de 0,7%, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și al statelor membre. Și suntem mai aproape aici decât um, de atingerea țintei de 0,2% pentru țările cele mai puțin dezvoltate. Acesta este un alt argument pe care trebuie să-l uh, evidențiem pentru a ne crește impactul în ceea ce privește eradicarea sărăciei. Dacă abilitatea sau uh, conținutul asistenței pentru dezvoltare este la fel de importantă. It's over 95-96% of the 95-96% din uh, Capitolul pentru acțiune externă în bugetul extern uh, se referă la această compatibilitate cu um, asistența oficială pentru dezvoltare. Prin toate instrumentele noi și prin uh, noile propuneri uh, legate de CFM, vrem să creștem această componentă ODA în acțiunea noastră externă. Există anumite componente de finanțare în uh, acțiunea externă care nu fac neapărat parte din această finanțare și mă refer în special la componentele de pace și securitate. Acestea au mai degrabă legătură cu dimensiunea militară. De exemplu, avem uh, facilitatea pentru pace sau instrumentul pentru pace în Africa. Acum uh, vom propune să scoatem uh, acest instrument um, complet din Fed și din buget și să-l avem ca un buget separat. Aceasta ne va ajuta să finanțăm um, aspectele pur care țin de dezvoltare din instrumentele de dezvoltare. Pe bună dreptate ați um, subliniat anumite probleme, cum ar fi flexibilitatea noului instrument uh, mai larg sau cum ar trebui să abordăm uh, partea programabilă a acestor instrumente sau acestui instrument, mai degrabă. Poate că ar trebui să fie o parte de acțiune rapidă sau un fel de rezervă de urgență. Contribuția Parlamentului la politica de dezvoltare este foarte importantă în contextul dezbaterii care va avea loc. Și de aceea aș vrea să lucrăm împreună pentru a definitiva acest proces. Unele comentarii s-au concentrat pe problema coerențelor, coerenței uh, între politice de dezvoltare și aș spune eu dezvoltare durabilă. și noua structură a CFM-ului ne va ajuta să consolidăm coerența politicii de dezvoltare. Însă și noțiunea de dezvoltare durabilă necesită mai multă coeziune între o serie de politici, scopul fiind acela de a atinge un echilibru între contribuția politicilor la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și uh, evitarea conflictelor uh, între diferitele ODD-uri, de exemplu securitatea energetică și alte posibile contradicții. De aceea, pentru noi, coerența politicilor este foarte importantă și aștept cu interes să colaborăm pentru a găsi căi de consolidare a acestei coeziuni între politici. Noi vom elabora un raport de sinteză în iulie 2019. Va fi un uh, forum politic la nivel înalt și în acel raport vom uh, prezenta modul în care Uniunea Europeană contribuie la implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă, atât la nivelul UE cât și la nivel extern. Sunt de acord că acesta este un alt domeniu în care implicarea Parlamentului European este foarte importantă. Discuția noastră de astăzi este foarte utilă și uh, va fi importantă având în vedere contextul uh, viitoarelor propuneri pentru CFM. Pentru că ne ajutați uh, să dezvoltăm noile instrumente de politică. Președinta, mulțumesc, uh, domnule comisar, pentru această prezentare. Este ultimul uh, an din mandatul nostru și avem un volum de muncă foarte mare. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră astăzi aici și vă vom transmite comentarii de la diferitele comisii cu privire la ce ne dorim noi de la următoarea comisie și vă așteptăm uh, cu nerăbdare să reveniți uh, după luna iunie să ne prezentați noul program de lucru. Să-i mulțumim domnului comisar.